Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Bună ziua, dragi colegi, vă rog să luați loc și deschidem ședința noastră din această dimineață pentru Comisia Regii. Va trebui să începem. Avem deja quorumul necesar, deci putem trece la vot. Avem primul punct, este vorba de măsuri specifice de acordare unei asistențe suplimentare statelor membre afectate de dezastre naturale. În urma schimbului de opinii pe care l-am avut pe 16 uh, noiembrie am hotărât să aplicăm procedura simplificată uh, cu amendamente, uh, regula 52.2. După consultări cu raportorii din umbră și coordonatorii, uh, președintele a prezentat un proiect de raport în care se prezintă comisiei propunerea de a ajunge la o susținere până la 100% a operațiunilor în cazul dezastrelor naturale. 5% din alocările totale din Fondul de Dezvoltare Regionale pentru statele membre pentru perioada 2014-2020 pot fi utilizate în acest scop. Termenul pentru obiecții. O zecime din membrii comisiei trebuiau să facă această obiecție. A fost vineri 17 martie. Nu s-au prezentat însă obiecții nici uh, președintelui, nici secretariatului până la acest termen. Deci, raportul se adoptă. Propun de aceea să uh, ne organizăm acum pentru plenară, în conformitate cu regula 69C, pentru a începe negocierile asupra mandatului și este vorba de un amendament unic la propunerea Comisiei uh, prin raportul care a fost deja adoptat. Echipa de negociere este alcătuită din mine însă, în calitate de președinte și raportor, și raportorii din umbră. Uh, v-aș ruga să facem uh, o confirmare a acestui lucru prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu majoritate. This is a unique. Thank you. Thank you very much. Un caz unic. Într-adevăr, iată, este primul vot. Trecem acum la al doilea vot. Este vorba de raportul din proprie inițiativă al domnului Novakov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 Doriți o verificare? Foarte bine, facem o verificare la amendamentul 30. S-a deschis votul. Se respinge. Vă mulțumesc. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare la amendamentul 42, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru,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 Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru,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 se adoptă. Sugestii buget 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Sugestii buget 9 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare la sugestia buget nouă. S-a închis votul. Se respinge. Sugestii buget 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți o verificare? Foarte bine. Facem o verificare la 157. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți o verificare? Foarte bine. Verificare electronică la 171. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Sugestii agri A pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri B pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri C pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri D pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri E pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri F pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri G pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri H pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri I pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 10 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 11 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Agri 12 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 13 sau nu, mă scuzați. 13, da? Pentru. Sunt atât de multe amendamente. 13, deci pentru. Nu, mai avem un pic, vom continua așa, pentru că avem unul la mijloc uh, pentru care nu putem face votul în bloc. Pentru, împotriva, țineri se respinge. 14 pentru, împotriva, țineri se respinge. 15 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 16 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Agri 17 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Agri 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul asupra raportului modificat, vot cu apel nominal. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului, felicitări domnule Novakov. And we continue now. Continuăm acum cu următorul raport. De fapt, este un aviz, se corectează vorbitoarea. Raportor este doamna Mercedes Bresso. Extinderea perioadei de durata a e, valabilității Fondului e, European de Investiții Strategice, precum și a introducerea unor ameliorări tehnice pentru acel fond și pentru așa numitul European Investment Advisory Hub. Raportarea nu este în sală, deci începem cu votul. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 78. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 79. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 80 pentru, împotriva, abțineri, respins. Trecem acum la amendamentul oral, la amendamentul 81. Cine este împotriva amendamentului oral? Bun, atunci votăm amendamentul 81 cu amendamentul oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 1 acum. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul or, 83, uh, amendat oral. Cine este împotriva amendamentului oral? Nimeni? Atunci amendamentul 83 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 85 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 86 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Compromisul 2 acum, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 92, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 93, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 94, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amenamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amenamentul 101 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amenamentul 103 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amenamentul 104 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amenamentul 106 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 107 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 108 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 110 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 111 pen, pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru,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 <clears throat> adoptat. Amendamentul 128 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 130 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 131 pentru, împotriva, abțineri, respins. Am, compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 139 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amenamentul 142 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amenamentul 145 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amenamentul 146 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amenamentul 147 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 148 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 149 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 3, 14 pentru, împotriva, abțineri, respins. Adoptat, spune președinta. De fapt, să verificăm. Pentru că nu sunt sigură. Deci, amendamentul 14. Vot electronic, verificare electronică pentru amendamentul 14. Votul e deschis. Am închis votul. Se adoptă. Așadar, trecem mai departe la amendamentul 15. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 16. Pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 17. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 18. Pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Și acum trecem la amendamentul 21 cu amendament oral. Cine împotriva amendamentului oral? Nu, nimeni. Deci amendamentul oral 21, amendamentul 21 cu amendament oral, cine e pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 22 e caduc. Considerentul 6 cu amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu? Atunci, considerentul 6 cu amendament oral. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 27 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Compromisul 14 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 31 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 37 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 38 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum amendamentul 59 cu amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Atunci, 59 cu amendament oral. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 60 pentru, împotriva, abțineri respins. Amendamentul 62 pentru, împotriva, abțineri respins. Amendamentul 64 pentru, împotriva, abțineri respins. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 65 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 66 pentru, împotriva, abțineri, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Amendamentul 66, verificare electronică, votul deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Cer scuze, spune vorbitoarea. Compromisul 20. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 21, acum, dou- pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și atunci uh, amenamentul oral pentru consilientul 21 este cineva împotriva acestui amenament oral, atunci consilientul 21 cu amenament oral, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și acum vot final asup electronic. Am deschis votul. Vot închis și Iată, avizul se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult! The next... Următorul vot este cu privire la evaluarea Orizont 2020, a implementării Orizont 2020 <clears throat> în contextul evaluării la jumătatea perioadei de referință și uh, în contextul programului cadru nouă propus. Domnule Fanisler, vreți să spuneți ceva? Nu. Domnule raportor? Nu. Compromisul 1 atunci. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amenamentul 24. Pentru? împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 25 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 53, verificare electronică, votul e deschis. Am închis votul și iată se respinge. Îmi cer scuze. Nu, nu, nu v-am văzut bine indicația de vot. Compromisul 7. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 8. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 9. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 10. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 71 acum. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 74 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 74 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 76 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 77 pentru, împotriva, abțineri, respins și acesta. Și acum Trecem la votul final, electronic. Votul este deschis. Am închis votul. Și avizul se adoptă. Felicitări, domnule Van Miltenberg. Mai departe. Trecem la votul privind uh, conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune, societatea europeană Gigabit și 5G, raportor domnul Andrew Luer. Doriți să spuneți ceva, domnule raportor? De obicei uh, cedez calitatea de raportor altor colegi, dar am, în acest caz am considerat că este un, uh, raportul de față este unul foarte valoros și uh, în cazul acesta chiar vreau să mulțumesc colegilor care m-au ajutat să ajung la compromisuri acceptabile pentru toată lumea. Mulțumim și atunci haideți să și începem cu primul compromis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Trecem la amenamentul 10. Pentru? Împotriva?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 împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Și trecem acum la votul final asupra textului amendat, vot electronic deschis acum. Any question? The vote is... Am închis votul. Și avizul se adoptă. Felicitări, domnule Luer. Ultimul vot pentru astăzi. Privește avizul unde raportor este doamna Rosa D'Amato, promovarea conectivității prin internet în rândul comunităților locale. Doamna D'Amato, vreți să spuneți ceva? Nu. Atunci începem votul cu compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amenamentul 58 pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 64, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 65, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 13, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 66 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 67 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 68 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3 acum, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 22 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 31 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 35 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. respins. Amendamentul 37 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, adoptat și mergem acum la votul final electronic, vot deschis acum. Am închis votul. Și iată se adoptă. Felicitări, doamnă Damato. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. În acest uh, moment i-a sfârșit sesiunea de votare. Vă mulțumesc tuturor, a fost, am făcut treabă bună. Următorul punct pe ordinea noastră de zi în Comisia Regii și pot să vă rog să păstrați liniștea în sală? Cine dorește să părăsească sala, Vă rog să o facă în liniște. No, oh, se pare că nu e posibil. Trecem la analizarea eh, proiectului de raport eh, pregătit de doamna Kerstin Westphal cu un titlu interesant, Elemente constitutive ale politicii de coeziune UE pentru perioada după 2020. La sfârșitul anului trecut, uh, regia a renunțat la un raport din propria inițiativă privind viitorul politicii de conexiune după perioada de după 2020 și a numit-o pe doamna Vestpal raportoare. Prin acest document, uh, Parlamentul se raportează la cele mai importante elemente ale evoluției fondurilor de coeziune uh, care au fost demarate în 2017, analiză a impactului pentru perioada după 2020. Iată, am uh, avut o perioadă de uh, reflecție la care a participat în ianuarie și eh, biroul B al Parlamentului eh, de, pentru politici. Am eh, convenit deja o întâlnire extraordinară pe, pentru luna mai și propun ca termen de depunere a amenamentului date de 30 martie, spune vorbitoarea. Asta este propunerea mea. Acum dau cuvântul doamnei Westphal pentru a-și prezenta raportul. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Eh, într-adevăr, doamnă președinte, nu doar titlul este interesant, ci și munca pe acest raport a fost foarte interesantă până acum. Și o să mai aveam treabă interesantă de făcut aici. Eh, viitorul politicii de dezvoltare regională a început deja. Și trebuie să ne gândim nu doar la reformele sau ameliorările de care avem nevoie aici. Ieri, vicepreședintele Comisiei, domnul Katainen, a fost în mijlocul nostru și, și față de el a menționat uh, cu oarecare spirit critic uh, problema uh, politicii regionale europene post-2020, pentru că dacă citesc pe de o parte Cartea Albă a președintelui Comisiei eh, Juncker și mă uit la scenariul 4, eh, sincer încep să mă îndoiesc de viitorul acestei politici de eh, dezvoltare regională post-2020 și dacă citesc și unul din recentele interviuri ale doamnei comisar Iurova am dubii și mai mari, pentru că Dumneavoastră ei spune foarte explicit că nu știe exact câți bani vor fi la dispoziție pentru politicile regionale și politicile de coeziune în viitor. Și uh, chiar îmi permit să o citesc dacă vor mai fi bani trebuie să avem grijă, grijă dragi colegi, să, ca politica de dezvoltare regională instrumentele de coeziune să nu dispară. Pentru că politica de coeziune este un instrument care este tangibil pentru cetățeni și care în mod concret generează creștere și ocupare. Și un astfel de instrument nu trebuie distrus. Tocmai de aceea, proiectul meu de raport uh, clarifică această poziție a noastră fermă. Avem nevoie de o politică de coeziune puternică și Uh, foarte consecventă. Unele lucruri trebuie păstrate, altele elemente ale politicii actuale trebuie ameliorate. Mai întâi aș uh, spune ce ar putea să rămână în continuare în vigoare cu statusul actual. Mai întâi, o finanțare uh, corespunzătoare este indispensabilă. Politica de dezvoltare regională poate să rezolve probleme în regiuni atunci când are mai mulți bani, nu când are mai, mulți, mai puține fonduri structura actuală a politicii regionale este oportună, este rațională și trebuie păstrată. Asta înseamnă că și pe viitor, și asta e foarte important, toate regiunile din Europa trebuie promovate și susținute. Evident, trebuie susținute preponderent regiunile mai puțin dezvoltate, dar și regiunile de tranziție și chiar și regiunile de dezvoltare au nevoie de uh, Uh, fonduri de uh, susținere de la nivel european. De asemenea, cred că și uh, principiul concentrării și a prioritizării este oportun. Nu și principiul distribuirii egale la o vreme a fost unul bun, dar trebuie acum promovate acele proiecte care generează creștere, ocupare și care protejează mediul. Și acum ce trebuie să fie îmbunătățit, dragi colegi? Îmi imaginez trei uh, sectoare, trei domenii. Mai întâi, simplificarea. Pentru că tot vorbim despre această simplificare, această temă ne preocupă de foarte mult timp. În mod regulat apar uh, plângeri legate de uh, povara birocratică. Cred într-adevăr că trebuie să reducem această povară birocratică. Și trebuie să spargem aici un cerc vicios. Cel în care la început uh, solicitanții uh, fac greșeli formale. În timpul derulare contractelor, regulile sunt schimbate, ceea ce creează incertitudine juridică și în cele din urmă duce din nou la greșeli și uh, neregularități. De ce n-am apucat taurul de coarne și am merge atunci pe o cale ceva mai neconvențională. Adică, cine a lucrat bine în ultimii ani și fără prea mari neregularități, ar trebui să poată posibilitatea să ar, uh, ar trebui să primească posibilitatea de a uh, depune în condiții mai puțin birocratice uh, cerere de noi proiecte și să, fie, să existe posibilitatea să fie controlat mai puțin strict. Din discuțiile pe care le-am purtat, știu că o armonizarea regulilor privind ajutoarele și prin fonduri structurate ar fi de dorit. Îmi imaginez și un fel de bază de date a fondurilor alocate, o soi de platformă de informare pentru diferitele autorități locale și regionale. A doua temă acum, flexibilitatea. Este foarte salutar că avem această concentrare tematică în uh, programe. Dar autoritățile publice trebuie să poată reacționa și la evenimente și elemente neprevăzute, cum ar fi, de exemplu, criza refugiaților, un exemplu adesea citat. Dar există și alte teme, cum ar fi progresul tehnic specific unei regiuni. Uh, regiunile și autoritățile publice de acolo trebuie să poată reacționa Eh, corespunzător la aceste schimbări. De aceea propun crearea unei mici rezerve în, din fondurile de coeziune care în 4-5 ani să poată fi folosit pentru uh, a se reacționa la evenimente uh, neprevăzute în baza unei experiențe acumulate în acei 4-5 ani. Evident, această rezervă ar fi ar fi bună de folosit și pentru ajustarea programelor operaționale acolo unde este nevoie. Și al treilea aspect. Principiul parteneriatului pentru care am luat, luptat atât de mult și pe care l-am consolidat în ultima vreme ar trebui uh, și mai bine fundamentat. În anumite regiuni acest principiu al parteneriatului este foarte bine implementat, în altele mai puțin, în altele chiar deloc. Îmi imaginez că pentru păstrarea acestui principiu n-ar trebui să facem decât să instituim niște obligativități. Să nu vă mire ce vă spun acum. Uh, cred că este de la sine înțeles că rezultatele agentei urbane trebuie să fie integrate în viitoarea politică de dezvoltare regională. Trebuie să existe de asemenea un raport separat pentru fondurile structurale. În plus, trebuie să fie foarte clar că instrumentele financiare pot fi o completare uh, binevenită pentru fondurile structurale, dar dezvoltarea regională trebuie să se bazeze pe aceste fonduri structurale în primul rând. În ce privește fondurile de coeziune politica de coeziune, chiar dacă încă nu există o strategie post-2020, eh, fondurile structurale trebuie în principiu să păstreze aceleași obiective ca și acum. Creștere, ocupare și protecția mediului. În încheiere, dragi colegi, câteva observații de aspect procedural. Acest raport trebuie să fie uh, gata în iunie, uh, când uh, Comisia își va organiza forumul pentru coeziune. De aceea, votul final este prevăzut în mai. Asta înseamnă că până atunci nu avem decât să colaborăm și abia aștept contribuțiile raportorilor din umbră. Am preluat unele formulări din raportul lui Van Nistelrooy la articolul 16 Aici am avut chiar un consens uh, dincolo de uh, frontierele de, de grup parlamentar. Sper însă sper să nu diluăm prea mult uh, sensul prezentului raport prin prea multe și prea detaliate amenamente. Trebuie să recunoaștem că lupta nu se duce aici în sânul comisiei noastre. Lupta se va duce la alt nivel și anume noi trebuie să, noi trebuie să ne luptăm pentru păstrarea politicii de coeziune. Eu îmi doresc această politică de coeziune într-o manieră simplă, flexibilă, orientată spre viitor, cu o valoare adăugată europeană adevărată. Tocmai de aceea aș prefera să avem un text relativ succint, uh, ușor de citit, și să intrăm în această luptă de partea Parlamentului cu un text solid și bine închegat. Mulțumesc! Westfall. Mulțumesc, doamnă Westphal, spune doamna președinte. Trecem la discuția cu raportorul din umbră. Domnul Hepman este primul. Mulțumesc, doamnă președinte. Koleżanki colegi, ja chciałbym... Dragi colegi, doamnă președinte, dragi colegi, în primul rând vreau să-i mulțumesc din inimă doamnei Vesfal pentru acest aviz care poate fi citit uh, foarte ușor și trebuie să vă spun de asemenea că o parte importantă din munca făcută uh, e o muncă cu care eu sunt de acord, deși am câteva comentarii cu privire la text. Însă, ca punct de plecare, mi se pare că textul este foarte bun. Aș avea însă de făcut uh, următorul comentariu. E foarte trist că la fiecare dezbatere despre politica de coeziune, când vorbim despre ce se va întâmpla după 2020, spunem de fiecare dată că reprezintă politica de investiții cea mai importantă a UE care ar trebui să se mențină și pe viitor. După părerea mea, Facem o greșeală când tot spunem într-una că această politică trebuie menținută. Foarte adesea se vorbește despre cum putem încuraja această politică de coeziune și care sunt urmările acestea. De ce să ne mai mirăm acum că cetățenii nu au înțeles în ce constă politica de coeziune și că nu au fost suficient de informați? Cum să vadă cetățenii urmările pozitive ale politicii de coeziune? Cum să se bucure că există această politică de coeziune dacă noi înșine, în dezbaterile noastre, uh, disprețuim această politică și iată trebuie să ne convingem noi între noi unii pe alții că politica de coeziune e de fapt politica cea mai importantă la nivel comunitar. Ca și doamna Vesfal, eu sunt ferm convins că după 2020, prin politica de coziune, trebuie să um, asigurăm fondurile adecvate, indiferent de Brexit. Nici Brexitul, nici limitările la bugetul european sau la bugetele naționale nu ar trebui să ducă la reducerea fondurilor pentru politica de coeziune. Deci e o politică care trebuie să aibă fonduri garantate. E o politică care ne face pe noi să fim mai optimiști, ne interesează foarte mult și poate că și beneficiarii au aceeași părere. Și dacă s-ar schimba cât de cât, și dacă vrem să schimbăm percepția oamenilor asupra politicii de coeziune, trebuie făcute câteva schimbări. Și principala uh, chestiune este să nu mai trebuiască să facem noi publicitatea acestei politici. Doamnă raportor, în primul rând, e nevoie de simplificare. Să reamintim un lucru. Cei care folosesc această politică sunt supuși uh, unor norme birocratice foarte numeroase. Deci orice fel de program care primește finanțare din politica de coeziune e supus unui cadru normativ uh, foarte stufos. Uh, și așa cum spunea și doamna raportoare, trebuie să existe încredere în fiecare etapă de punere în practică a programelor din politica de coeziune. Și să nu ne înșelăm, toți cei care pregătesc uh, orientările și normele legate de politica de coeziune, atunci când trec pe partea cealaltă a baricadei și încearcă să pregătească un proiect, să-l pună în practică, după care să dea socoteală în legătură cu proiectul respectiv, deci oricine, dacă ar ajunge să treacă pe partea cealaltă, și-ar da seama cât de complicat e să fii uh, în pielea celor care trebuie să facă aceste proiecte. Acum, sinergia. Ar trebui să existe sinergie reală între diferitele programe, cum ar fi Orizont 2020, Fondul European de Investiții Strategice, uh, pe de-o parte, și politica de coeziune. Și dacă această sinergie ar fi reală, efectele politicii de coeziune s-ar uh, vedea mult mai rapid. Al treilea rând, flexibilitatea. E clar că avem nevoie de un plan în care să definim clar pe ce vrem să cheltuim banii. Trebuie reamintit faptul că ne aflăm în secolul 21. Societatea noastră se schimbă foarte rapid și de aceea e nevoie de flexibilitate. Aceste programe și mijloacele uh, financiare trebuie uh, să se poată adapta rapid la modificările care au loc uh, zi de zi la nivel de societate. Principiul parteneriatelor, cum spunea raportoarea, este una din normele principale care ar trebui să se mențină și după 2020. Aș vrea de asemenea să vă spun că e absolut esențial să se mențină uh, fondurile, um, să avem în continuare toate acele măsuri de completare și ar trebui să ne gândim la posibilitatea unui sistem mix, mixt. Să avem o parte din fonduri care, de bani care nu trebuie să fie dați înapoi și să avem după aceea pe, cea, pe de cealaltă parte sumele care trebuie înapoiate. Mă gândesc, de exemplu, că s-ar putea anula de pildă procentele care se aplică sau compensațiile care se aplică uh, pentru aceste proiecte, pentru a folosi astfel mult mai bine uh, diferitele proiecte și măsurile aferente și pentru că astfel un număr uh, mai ridicat de beneficiari să poată folosi aceste fonduri. Un alt aspect important pentru a face lucrurile cum trebuie și pentru ca în 2021, 2022, respectiv 2023 să nu trebuiască să mai avem încă o dată discuția asta și să ne mai întrebăm încă o dată de ce uh, Uh, bugetul uh, nu a ajuns să, uh, să fie așa cum ne-am dorit noi, deci pentru a nu ne mai întreba încă o dată de ce avem întârzieri în ceea ce privește punerea în practică, deci pentru a evita toate acestea pe viitor, lucrurile trebuie pregătite din timp. Și pentru buget, toate programele ar trebui să înceapă în același timp și ar trebui să știm din start cum vrem să procedăm. Acum, referitor la folosirea mijloacelor, uh, măsurilor de sprijin. Poate că vă lansez o provocare, însă eu nu cred că nu ar trebui uh, să-i um, încurajăm pe oameni să folosească politica de coeziune, ci ar trebui să le arătăm ce s-ar întâmpla dacă nu ar recurge la politica de coeziune deloc. Dacă le-am arăta cum ar arăta municipiile și regiunile lor uh, fără uh, să fi beneficiat de aceste fonduri, dacă le-am arătat că fără proiectele pe care le-am avut în ultimii 15 ani, dacă le-am arătat cu câte șosele mai puțin ar fi avut, câte locuri de muncă mai puțin ar fi avut, ar înțelege cât uh, de grea ar fi viața fără politica de coeziune. Potem să o usłyszałem od pani sprawozdawcy. Mulțumesc. După ce ne-a spus doamna raportor și după ce ne-a spus și uh, antevorbitorul uh, nostru, aș vrea să vă spun că dumnealor s-au referit la principalele recomandări la care vroiam și eu să mă refer. Sunt de acord uh, atât cu doamna Vesfal cât și cu colegul care tocmai a luat cuvântul. Aveți perfectă dreptate. Politica de coeziune este o politică care trebuie să se mențină, care nu ar trebui să ne facă să avem îndoieli. Și în ceea ce privește simplificarea și flexibilitatea pe care ni le dorim, domnul Hedman s-a referit la un aspect pe care eu îl consider foarte important din perspectiva grupului nostru ECR. E vorba de, de sinergia între EFSI, uh, respectiv Fondul pentru Investiții Strategice și uh, fondurile structurale. După părerea mea, ar trebui să încercăm să includem acest aspect în raport pentru a sublinia importanța acestei sinergii. Noi vom înainta amendamente, însă vor fi amendamente prin care vom încerca să garantăm continuitatea la care se referă acest raport. Pentru ca pe viitor să se vadă foarte clar că a fost nevoie de un raport ca cel de acum. Nu voi repeta tot ce au spus antevorbitorii mei. Vă voi spune doar că grupul uh, nostru va avea o atitudine constructivă și va sprijini acest raport. Pentru că astfel să fim mulțumiți uh, cu toții de această recomandare care ne va ajuta pe viitor. Vă mulțumesc, domnul Val Nutenberg, următorul raportor. Mulțumesc! Înainte de a începe să încercăm să schimbăm uh, cărămizile constituite, hai să ne gândim la temelii în primul rând. Ce vom face? Vom distruge cu totul politica de coeziune? Vom construi ceva nou? Sau vom face doar o renovare de fațadă așa? Eu cred că raportarea mizează pe a doua opțiune și sunt de acord cu dumneavoastră actualul cadru al politicii de coeziune trebuie să se mențină și după 2020. Însă, în cadrul actual există câteva elemente care trebuie îmbunătățite. Auditul și controlul. Aici sunt de acord cu intențiile raportoarei. Într-adevăr, ar trebui să avem un set uh, unic de reguli pentru FC și pentru sistemul de audit. Uh, Referitor la flexibilitatea, salut măsurile de flexibilitate deja propuse de Comisie în propunerea Omnibus. Avem nevoie de astfel de acte și de flexibilitate pentru a face față provocărilor ce țin de criza refugiaților. Prin urmare, sunt de acord cu doamna Westphal, avem nevoie de o abordare coerentă, transnațională, ar trebui să ținem cont de această abordare pentru pregătirea pachetului post-2020. Însă, există și o parte importantă din raport uh, cu referire la flexibilitate și am ceva întrebări în legătură cu acest uh, lucru. Se spune că ar trebui să avem uh, fonduri alocate pentru evenimente neprevăzute și să avem posibilitatea reprogramării. Știți, reprogramarea se face în situații excepționale și trebuie să fie foarte echilibrată. Reprogramarea poate fi contraproductivă, subminează stabilitatea și previzibilitatea mm, investițiilor pe termen lung. De aceea mă întreb, în ce fel de circumstanțe rezerva pe care o, puteți, o propuneți dumneavoastră va putea fi folosită? Probabil va trebui să existe tot timpul o legătură cu obiectivele tematice, însă ce se întâmplă, de pildă, dacă regiunile nu folosesc această rezervă? Ce se întâmplă cu banii din această rezervă? Un alt lucru, și aici nu sunt de acord cu doamna raportor, condiționările macroeconomice. Sunt pentru astfel Uh, de condiționări, deoarece astfel politicile economice vor fi mult mai sănătoase și se reduce de asemenea um, o cheltuire nechipzuită a fondurilor. De asemenea, sunt și pentru un semestru european cu o dimensiune teritorială. Trebuie să insistăm pe semestrul european dacă vrem ca economia să poată fi relansată. E vorba aici de politici economice mai largi. Și dacă începem să creăm o dimensiune teritorială, întreaga uh, structură a semestrului european și-ar putea totuși pierde uh, sensul. Raportarea vorbește și despre modul în care facem față problemelor demografice. Fondurile EFSI pot juca un rol, însă nu ar trebui să o facem doar prin creșterea banilor disponibili. Regiunile care au probleme de natură demografică trebuie să folosească aceste fonduri în mod inteligent. De pildă, pentru a evita exodul creierilor, trebuie consolidată poziția IMM-urilor, trebuie făcute investiții pentru a crea slujbe, pentru a împiedica astfel pe oameni să părăsească regiunea respectivă. Și în ultimul rând, cooperarea interregională la nivel paneuropean. Interreg ce acoperă acest lucru? Însă unele proiecte nu pot fi finanțate sub Interreg. Ce nu se pot face investiții pentru proiecte demonstrative, de pildă. În cadrul Interreg nu se pot face schimbări decât la nivel național. Pentru a înlesni investițiile, trebuie să creștem bugetul pentru cooperarea europeană și teritorială și trebuie ca în cadrul Interreg uh, ce să um, oferim posibilitatea investițiilor directe în regiuni. Mulțumesc pentru raport și sunt sigur că cu raportorii din umbră vom uh, transforma acest proiect într-unul și mai ambițios, deoarece avem nevoie de ambiție pentru politica de coeziune în perspectiva anului 2020 și după. Mulțumesc, doamna Damato. Mulțumesc. Îi mulțumesc, mulțumesc colegei Vesfal pentru acest uh, prin proiect de raport uh, cu care lăsăm discuțiile cu privire la politica de coeziune. Comisia noastră va trebui să indice ce opțiuni politice trebuie alese. În primul rând, principii din tratat, cum ar fi cel al solidarității și al coeziunii economice, sociale și teritoriale, ar trebui să uh, nu rămână literă moartă, ci să se transforme în niște acțiuni politice concrete. Asta înseamnă să ținem cont de faptul că în rândul opiniei publice există din ce în ce mai multă neîncredere în instituțiile europene. Să fim atenți ce se va întâmpla cu proiectul european. Trecem prin niște clipe istorice și trebuie să fim foarte atenți. De la potențial trebuie să se treacă la fapte, de, la discursurile pline de entuziasm de mâine la Roma și uh, mai ales din săptămâna asta va trebui să ajungem la ceva care se va vota în plen în legătură cu noile regulamente. În proiectul doamnei Vesfal există multe elemente încurajatoare. Suntem de acord cu ce crede dumneavoastră în legătură cu condiționalitatea. Se opune condiționalității macroeconomice. De asemenea, legătura între politica de coziune și procesele de guvernanță economice ar trebui să fie în ambele sensuri. Și mă bucur că faptul că noi ne opunem articolului 23 de la începutul mandatului. Deci mă bucur să văd că s-a găsit o formulare adecvată în acest raport din proprie inițiativă. Deci mă bucur că asta se întâmplă în raport, însă sper că amendamentele de compromis să nu dilueze acest lucru. Comisia Regii trebuie să transmită un semnal clar pentru a trasa de asemenea calea către un nou regulament. În aliniatul 7 se cere comisiei să, provună, să propună o rezervă sau o simplificare a reprogramării pentru a adapta investițiile din uh, fondul de investiții uh, strategice în funcție de ce se va întâmpla. Ce s-a întâmplat uh, vara aceasta, toamna aceasta. Gândiți-vă ce dezastre naturale îngrozitoare grozitoare au avut loc, de exemplu, în Italia. De aceea reprogramarea trebuie să fie mai flexibilă, să țină cont de exigențele de la nivel teritorial. Uh, dacă vom avea o astfel de flexibilitate, bineînțeles, vor fi beneficii. Acum, indicatorii pentru alocarea de fonduri din alineatul 15. Noi suntem să, pentru utilizarea altor indicatori, dincolo de PIB. Aici uh, știm că avem o metodologie care nu e perfectă, însă trebuie să ținem cont Uh, și de existența altor criterii mai bune, să vedem care e capacitatea unei societăți de a satisface nevoile cetățenilor, să ne gândim la accesul la sistemul de sănătate, la dreptul de a avea o locuință, de a trăi în siguranță, să ne gândim care sunt uh, premisele pentru a avea un trai uh, bun pe lungă durată. Ar trebui să ne gândim mai mult la toate aceste elemente. De asemenea, în alinatele cu privire la instrumentele financiare, atitudinea e precaută și o salut. Uh, ne-am spus deja că EFSI, din păcate, nu e suficient de transparent. Am spus că s-ar putea să existe um, aici um, uh, pericolului unui transfer uh, de la fondurile structurale direct la EFSI. Vă spun foarte clar, trebuie să fim foarte atenți la planul uh, de reforme structural, Dombrovski. Ați acceptat acele sinergii, însă dacă facem asta, vom condamna politica de coeziune la moarte. Politica de coeziune nu trebuie să devină politica de salvare pentru orice inițiativă nouă la care se va gândi la un moment dat Comisia. Și închei cu o dorință din partea regiunilor și municip- municipalitățile. Cofinanțarea locală. Ă, cofinanțarea la proiectele europene trebuie dedusă din calcularea uh, deficitului național. Cetățenii așteaptă acest uh, lucru de la noi. Trebuie să răspundem la aceste semnale prin amendamentele noastre. Deci eu nu aș fi de acord ca aceste dorințe să fie practic uh, uitate de noi sau complet schimbate în plen. Vă mulțumesc. Încă trei persoane vor să ia cuvântul. Domnul Van Nisteroi, doamna Malcova, domnii Ioan și Bogovici. Bine, toate aceste persoane vor putea interveni. Doamna Maletici, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc doamnei Vesfal, raportoarea și raportorul din umbră pentru prezentările făcute. Mă bucur să văd că suntem cu toții de acord că politica de coeziune e o politică de bază, extrem de importantă pentru viitorul întregii Europi. Vrem să clădim Europa să fie un lider global, să fie puternică și inovatoare, însă să nu uităm niciodată că Europa e atât de puternic, puterea Europei e Uh, proporțională cu puterea membrului cel mai slab. Ce înseamnă asta? Europa înseamnă solidaritate, creștere, uh, creare de locuri de muncă și creștere inteligentă. Însă țin să subliniez faptul că poziția în care se află politica de coeziune nu e deloc ușoară. E o politică care ar trebui coordonată în mod uh, vertical și orizontal, la nivel uh, național, dar și comunitar. Și tot timpul întâmpinăm probleme în ceea ce privește această coordonare în cadrul politicii de coeziune. Chiar și la nivel de state membre, dar și la nivelul comisiei, de multe ori parcă ar fi o politică separată. Însă ar trebui să fie o politică care e strâns legată de alte politici. E vorba de piața locurilor de muncă, de energie, de transport, de mediul de afaceri, de educație, știință. Totul, practic, e afectat. Și în, în Comisia Europeană, de foarte multe ori, vedem că diferitele direcții generale nu se coordonează foarte bine între ele și nu uh, se coordonează cu direcțiile responsabile de politică regională, pe de o parte, iar în statele membre, ministerele, ministerele care se ocupă de punerea în aplicare a politicii de coeziune sau regionale să și ele cumva separate, ca și cum ar constitui o lume paralelă față de celelalte ministere. Din cauza acestei lipse de coordonări și implementarea e proastă, rezultatele politicii de coeziune sunt și ele slabe, de aceea ar trebui să găsim o cale de colaborare. Politica de coeziune tocmai asta înseamnă să lucrezi împreună și să te coordonezi. Și dacă ratăm aceste aspecte, bineînțeles, vom pierde posibilitatea de a atinge rezultate prin această politică. De aceea trebuie să soluționăm această problemă a coordonării. E vorba de coordonare orizontală, după cum spuneam. Și prin coordonarea verticală, politica de coeziune devine și mai complexă. Trebuie implicate toate regiunile, toate autoritățile locale, oamenii de știință, antreprenorii, tineretul, Toate categoriile din societate trebuie incluse și implicate dacă vrem ca această politică să dea roade um, pe teren. Să ne gândim că cei care conduc proiectele uh, sunt cei care permit uh, realizările. Sper ca astfel de mesaje să fie exprimate cât mai clar în raport și un alt uh, lucru, nevoia de a lucra în paralel în această perioadă 2017-2018 la nivel de Parlament European, Comisie Europeană, dar și în statele membre. Ar trebui să ne ocupăm de implementarea 2014-2020, să simplificăm, să facem, uh, să creăm capacitate pentru a obține niște rezultate bune pentru perioada 2014-2020, însă în același timp, tot acum, trebuie să ne ocupăm de reglementarea și uh, legislația de care avem nevoie pe viitor. Dacă ne gândim la perioada 2020, nu trebuie să ne apucăm de muncă în 2019, e prea târziu. Am tras deja învățămintele din perioada anterioară. În paralel, trebuie să ne ocupăm de noile programe operaționale și să începem punerea în aplicare, punerea în aplicare imediat în 2020, chiar din 2019. Vă mulțumesc, domnule Nilsson. Mulțumesc. În primul rând, vreau să vă spun că doamna a elaborat un document care constituie o bază de solidă de care ne putem folosi în discuțiile noastre. Noi vorbim acum despre cum să îmbunătățim și mai mult documentul, însă cred că e deja un document foarte bun trei uh, elemente la care trebuie să ne gândim pentru a îmbunătăți lucrurile. Simplificarea, în primul rând. Bineînțeles, trebuie să vină propuneri din partea Comisiei în legătură cu simplificarea, însă ar trebui să fie mai clar. Uh, ce cerem uh, statelor membre care sunt uh, responsabilitățile statelor membre. În Suedia există multe plângeri legate de birocrație, de astfel de dificultăți. Și nu din partea Comisiei Europene vine birocrația respectivă, ci din partea autorităților naționale. De aia trebuie făcute presiune asupra statelor membre. Acestea trebuie să-și asume răspunderea de a simplifica lucrurile și de a lucra într-un mod mult mai logic. Deci aici ar trebui să spunem lucrurilor uh, mai pe nume. Al doilea rând, instrumentele financiare. În fiecare regiune trebuie să avem un sistem de credite care să funcționeze pentru uh, finanțare, pentru companiile mai mari, dar și pentru proiectele individuale. Dacă bugetul UE Uh, va include instrumente financiare, trebuie să existe furnizori la nivel regional, dar și în statele membre. Și acolo unde nevoile sunt mai mari, după părerea mea, uh, și mă refer la IMM-uri, la creditarea pentru cooperative, pentru zonele rurale, ei bine, acolo trebuie să avem instrumente financiare care să funcționeze cum trebuie. E un aspect foarte important al creșterii regionale. Important să existe astfel de sisteme de uh, creditare. Un al treilea lucru pe care l-am putea uh, explica mai bine în text se referă la posibilitatea de a finanța din mai multe surse. Avem mari probleme legate de programele rurale și regionale și de funcționarea acestora. De multe ori există suprapuneri și, indiferent de cât de mult autoritățile locale și regionale încearcă să obțină finanțarea, uneori le este foarte greu. Și e ceva... Și încă o dată, toți statele membre pun aici bețe în roate. Deci, încă o dată, țin să spun că avem un text bun de la care ne putem porni uh, lucrările. Vă mulțumesc, domnul Van Lister, următorul vorbitor. Mulțumesc pentru acest proiect de raport și pentru schimbul de vedere. În ultimii doi ani și jumătate ne-am pregătit, deja am discutat despre principalele elemente, deci ne putem baza pe asta și să avem un raport care să treacă rapid prin Parlament. să fim gata pentru forumul de coeziune din luna iunie. Deci sper să o facem. Și mă bucur să văd că și doamna raportor este de acord. Și a fost de acord cu toate punctele pe care le-am ridicat în discuție anterior. Dragi colegi, eu aș vrea să spun ca și dumneavoastră că acest document, viitorul politicii de coeziune, trebuie să fie un document prin care să se asigure continuitatea politicii de coeziune, cum spunea doamna Maletici. Dacă vă uitați la scenariile prezentate de comisie, Cartea Albă și toată dezbaterea care a urmat, ne dăm seama că o singură concluzie poate fi trasă, și anume e nevoie de parteneriate locale, regionale, în cadrul proiectului european. ascultându-l pe domnul Katainen, vicepreședintele Comisiei. Suntem practic cu toții uh, pe cale de a pilota un avion, însă nu știm exact unde vom ateriza. Cetățenii, antreprenorii, regiunile, școlile, cetățenii europeni trebuie să aibă posibilitatea, oriunde s-ar afla ei, să participe. Politica de căjin nu e un program, e un obiectiv și o dezbatere politică asta. Unii pot spune că avem doar politică economică sau politică făcea. Nu, nu, nu. Aici avem și o politică bancară. Unii au spus, uitați-vă ce au făcut băncile și noi trebuie să plătim uh, oalele sparte. Lipsește ceva între cei care pilotează avionul și cei care sunt undeva la bază. E o mare diferență între regiunile europene. Există regiuni care sunt pe cale de a, veni, de a deveni practic uh, deșerturi. Oamenii pleacă de acolo, pe capete. Alte regiuni însă sunt în creștere și profită de pe urma uh, tinerilor, de pe urma potențialului existent. Însă în alte regiuni lucrurile sunt complet diferite. Avem aici și pilonul al doilea din fondurile uh, politicii de agricultură și există tot timpul presiuni, da, dați totul la pilonul întâi, direct la fermier, de ce să avem aceste fonduri adiționale pentru a crea o diferențiere în funcție de turism și de alte domenii. Ar trebui să avem o dezbatere care să îi facă și pe cetățeni să înțeleagă ce se întâmplă la nivel de conducere, la nivelul celor care stabilesc aceste reguli. Deci trebuie să ajungem la piloți și să le spunem că fiți foarte atenți. Realitatea în care vă mișcați dumneavoastră e una virtuală, e o simulație. Cetățenii sunt reali. Ei trebuie să beneficieze. Cetățenii din Aachen, din Frankfurt, din Berlin, iată acum ies pe stradă și spun că vor ca proiectul european să continue. În aceste vremuri ar trebui să profităm de această șansă. Și faptul că acest raport va ajunge în plenară va fi și o reacție la Cartea Albă. E o modalitate de a încerca să fim auziți și ascultați. Alte chestiuni. Condiționalitatea economică. Sunt de acord cu colegul nostru care a spus că nu ne putem băga cu capul în nisip și să tot uh, cheltuim banii. Nu, trebuie puse niște condiții corecte prin coordonarea uh, cu acordurile din cadrul guvernanței financiare. Aceste lucruri nu sunt încă menționate de raportare, însă vom reveni la acestea și vom găsi o cale prin care să nu avem doar uh, o imagine fotografică, ci să arătăm în practică ce se poate întâmpla. Și așa cum s-a spus, să vedem ce se întâmplă cu FC. Iată că acum avem 21 de miliarde și nimeni nu vorbește despre ce s-a întâmplat. Ar trebui să vorbim și despre rezultate acum și să o facem sincer. Și eu spun că ar trebui să începem discuțiile din 2018. Există fonduri care ar putea fi cheltuite în regiunile care sunt gata, există țări care deja și-au luat un angajament, care au îndeplinit programele așa cum trebuie. De ce nu sunt răsplătite aceste regiuni și țări? Trebuie aici să renunțăm la aceste taburi care au apărut și să nu mai acționăm atât de dogmatic. Bineînțeles, vom ocupa și de amendamente, însă specializarea inteligentă. Aici lansez un apel la dumneavoastră. Dacă vorbim de sinergii în general, da, e minunat să avem uh, dezbateri metodologice mai sistematice, însă dacă vorbim despre conținut, și despre legăturile între diferitele părți și diferitele identități regionale. Specializarea inteligentă e posibilitatea prin care poți să ieși practic din situația ta și să vezi ce fac alții, ce au făcut uh, alți uh, înaintea ta. Avem nevoie de o accelerare foarte rapidă chiar și în, în ceea ce privește volumul, o accelerare a cooperării teritoriale. Interreg. Activitățile din cadrul Interreg ar putea fi uh, cadrul de uh, sporire acestei uh, cooperări sub egida comisiei, bineînțeles. Politicile, de asemenea, există proiecte pilot, de exemplu, în domeniul tehnologic, există, am avut și un raportor care s-a ocupat de acest lucru acum 2 ani și vedem că multe regiuni, chiar în Suedia sau Bulgaria, România, au un mare potențial în ceea ce privește economia circulară. Trebuie să oferim mult mai multă vizibilitate proiectelor din politica de coeziune. ajuns uh, la un stadiu de dezvoltare post-industrială. În trecut se vorbea despre reconversie și despre reconstrucția din zonele industriale. Domnul Vogel a avut deja un raport pe această temă, însă acum trebuie să vorbim despre industriile din era 4.0. E epoca digitală cu conectivitate foarte crescută. Dacă ne gândim la automobile, la modul în care vor fi conduse acestea în mod automat, iată, sunt evoluții care au apărut între timp. Și e important să, acces, să ai acces la informații imediat. De multe ori există problema lipsei de investiții. Mulți se îndreaptă către EFSI, poate că riscul nu e prea ridicat. La orizont 2020 nu sunt prea mulți bani și mulți apar, un, uh, își dezvoltă programele undeva la mijloc. Unii prin proiecte pilot sau există și posibilitatea de a uh, modifica regulamentul. Mulțumesc, doamna Malcova. Yeah mnohé, čo som chcela povedať, už povedala pani Miletič, takže skrátim svoju... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Efektnú správu a myslím si, že prichádza aj v pravý čas. Vreau să mulțumesc raportarei pentru acest raport, care vine tocmai la momentul oportun, pentru că inamicii, dușmanii coeziunii lucrează din greu uh, Eh, și deja pregătesc artileria grea. Pentru că înainte de pregătirea unui nou CFM, unei noi perioade de referință, de fiecare dată trebuie să convingi toți partenerii eh, sociali că eh, este nevoie de politica de coeziune și de fonduri structurale pentru aceia care sunt sub 75% din nivelul mediu de dezvoltare al Uniunii. În 2015, când am adoptat uh, noul CFM, uh, prietenii uh, coeziunii s-au întâlnit la Bratislava, între ei s-a aflat și Martin Schulz, sau încerc, încercând să salveze în bugetul Uniunii Europene capitolul privind fondurile de coeziune. Azi auzim tot mai multe argumente îndreptate împotriva fondurilor de coeziune. Unele dintre acestea sunt fundamentate, într-adevăr. Și asta îi face pe eh, dușmanii coeziune să fie atât de puternici. Eh, doamna comisar eh, a fost cu o dată scurt în mijlocul nostru, i-am adresat o întrebare, până azi nu mi-a răspuns la ea. Și trebuie să întreb cum este posibil ca unele țări să existe state membre care să fi absorbit uh, mai puțin de 3% din fondurile de coeziune care li se cuvin. Știu că uh, cauzele pentru această uh, absorpție insuficientă sunt și la statele membre, cum a spus doamna comisar. Dar atunci să nu ne mirăm că în regulamentul Omnibus se fac cereri pentru transferarea unor mijloace financiare dintr-un fond sau program în altul. Ieri am avut o discuție cu un coleg din Comisia de Bugete care a încercat să mă convingă sincer că aceste ă, fonduri nu se pierd, că ele rămân în statele membre. Dar vreau să întreb totuși cum ne asigurăm că investitorii vor investi într-adevăr în regiunile cele mai ă, sărace, cele mai nevoiașe. Pentru că deocamdată acest ă, grad de investiție este zero. Deci uh, trebuie să apărăm politica uh, de coeziune și uh, sper că Comisia a trimis aici colaboratori care să, care să fi notate observațiile noastre. În același timp, vreau să lansez o provocare Consiliului și președinției Consiliului European pentru a se ajunge la o, din nou la o consolidare a politicii de coeziune. Din păcate, însă, toate observațiile noastre, chiar dacă sunt ascultate aici, nu sunt transmise mai departe. Uh, mă tem că Comisia Europeană mai degrabă va înclina să adoptă unul din planurile lui Juncker uh, Așa că nouă nu ne rămâne decât să batem la ușa statelor uh, cele cu 3% și să întrebăm de ce nu, de ce nu uh, permit uh, trecerea mai departe spre regiunea fondurilor care, de fapt, le sunt puse la dispoziție. Deci trebuie să lansăm chiar un avertizment un avertisment pe care noi îl putem uh, genera, dar care în mod formal trebuie să vină din partea Comisiei uh, Europene. Mulțumesc. Oui, merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais à mon tour. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc doamnei uh, Westphal. Uh, a, pentru acest raport atât de important pentru comisia noastră și pentru temele care vor fi tratate ulterior. Eu sunt de acord cu multe dintre propunerile pe care le-ați prezentat în ceea ce privește simplificarea, de exemplu, sau instrumentele financiare, sau faptul că politica de coeziune trebuie să aducă beneficii ansamblului regiunilor. Aș vrea să insist însă asupra unei părți a acestui raport, aliniatul 12, care vorbește despre proporționalitate și diferențiere, aceasta fiind una din sursele complexității. Știm că logica politicii de coeziune ar trebui să se aplice uniform, indiferent de stat membru, de regiune sau de sumele în joc sau structurile administrative existente. Sunt de acord cu acest uh, plan care mi se pare esențial în ceea ce privește diferențierea care ar trebui să fie în centrul uh, dezbaterii noastre legate de viitorul politicii de coeziune. Doream să insist asupra acestui punct, oricum mi se pare foarte interesant uh, raportul propus și mi se pare un punct de plecare excelent pentru discuțiile noastre. Domnul Bogovici, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc raportorului pentru acest raport excelent. Cred că el include toate elementele cheie pentru noi. A sosit momentul ca la comisia noastră să se adopte acest raport, pentru că noi susținem politica de coeziune. Această politică este esențială pentru UE. După cele patru libertăți, politica de coeziune este acel element care ne aduce la oaltă în UE. Deci trebuie să fie redactată și implementată bine. Reformele care sunt esențiale pentru politica de coeziune ar trebui să fie continuate. Trebuie să construim pe marginea criteriilor care arată statelor membre încotro să se îndrepte. Câteodată aceste criterii sunt văzute ca un obstacol, dar de fapt ele trebuie percepute ca un îndrumar de viitor. Pe perioada 2007-2013, această politică a mers în paralel cu politica de extindere a UE în noua perioadă de finanțare, însă, obiectivele sunt uh, diferite. Am observat că există dificultăți în diversele state membre, în special în ceea ce privește fondurile uh, pentru Orizont uh, 2020, când, uh, la care doar 5% din fonduri au fost uh, um, alocate sau uh, celelalte fonduri care sunt uh, acordate în proporție de 95% doar fostelor state membre. Uh, Trebuie deci să construim pe marginea capacităților din statele membre pentru a îmbunătăți capacitatea de absorpție a acestor fonduri uh, existente. Este esențial să lansăm politica cât mai repede cu putință și să includem statele membre în uh, redactarea acestor politici pentru ca ele să știe foarte bine încotro ne îndreptăm și pentru a evita uh, situații în care doar un procentaj uh, mic din fonduri este utilizat. Raportul arată pe de altă parte că trebuie să întărim politicile sociale din UE. În acest domeniu ne confruntăm cu o serie de dificultăți în uh, statele membre unde există în continuare o diferențiere între zonele urbane și rurale. La aceasta trebuie să adăugăm și problema migrației din uh, sud-estul subdezvoltat către nord-vest. Coeziunea trebuie să fie întărită și între statele membre, pentru că altfel toate aceste diferențe vor crește. Presiunile migrației externe, pe de altă parte, reprezintă un obstacol uh, zilnic cu care ne confruntăm în UE la ora actuală. La sfârșitul săptămânii trecute am vizitat Albania și pot să spun că trebuie să ne centrăm pe uh, fondurile de ajutor pentru aceste țări care sunt supuse unor presiuni mai mari. Statele membre de coeziune, printre care și Slovenia, de unde vin eu, vor primi între 3 până la 7.000 de euro per capita pe viitor. În țările din Balcanii Occidentali, sumele nu vor depăși 300 sau 700 de euro pe următoarea perioadă de finanțare. Această diferență, acest decalaj E clar că va avea un impact din punctul de vedere al politicilor de coeziune și a politicilor sociale în UE. Acestea fiind spuse, va trebui să ținem cont și de costurile uh, legate de Brexit și să oferim mai mulți bani pentru țările candidat. Doamna Tomașici, vă rog. Mulțumesc doamnă președintă. Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru acest proiect de raport. Sunt absolut de acord că trebuie să pregătim uh, politica de coeziune de după 2020 pentru a o iniția în mod eficient uh, încă de la început. Susțin, de asemenea, că politica de coeziune ar trebui să reducă inegalitățile, atât la nivel regional, Uh, cât și statal și să promoveze coeziunea uh, și integrarea regională și teritorială la nivelul UE. Însă nu sunt de acord cu măsurile care au de-a face cu condiționalitatea macroeconomică, pentru că legătura între aceste două reprezintă o valoare adăugată pentru politica de coeziune, mai ales dacă e vorba de elemente cheie de modernizare a politicii de coeziune după 2020. E vorba aici de inovare și de întărirea competitivității la nivelul UE, care trebuie subliniate. Trebuie să vorbim și despre strategii de specializare inteligente și activități pentru perioada după 2020. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să intervin și eu în această dezbatere, pentru că cred că este o dezbatere esențială pentru noi pe această temă. Și sunt de acord că toate dezbaterile pe care le avem la Comisia Regii ne pregătesc practic pentru acest raport și pregătesc poziția noastră pentru viitoarea politică de coeziune. Aș vrea să mulțumesc de aceea raportorului pentru munca făcută și pot să spun că sunt de acord cu principalele mesaje transmise în acest raport. Aș vrea însă să subliniez aici câteva dintre pozițiile mele personale. În primul rând, sunt de acord cu colegii care au făcut legătura între condiționalitatea macroeconomică și politica de coeziune. Eu consider că nu le putem separa pe cele două. dezvoltarea macroeconomică este legată intrinsec de politica de coeziune. Aceste politici sunt esențiale pentru dezvoltarea regiunilor și a statelor membre și prin aceasta spunem că de fapt participă la dezvoltarea macroeconomică. Dacă menținem deci legătura între condiționalitatea macroeconomică și politicile uh, de coeziune, aceasta este o opțiune esențială pentru noi pentru a sublinia importanța acestor politici. În al doilea rând, susțin rolul instrumentelor financiare. Atragerea investițiilor uh, private și a altor surse de finanțare, exceptând cele publice. Toate acestea sunt importante pentru a include instrumentele financiare și, pe lângă acestea, uh, complementaritatea oferită de alte fonduri, politici sau instrumente. Am vorbit foarte mult despre complementaritate în cadrul EFSI, însă ă, foarte puțin am vorbit și de complementaritate pentru PAC. Rolul sinergiilor între cele două politici este absolut esențial pentru unele dintre regiuni. Sunt de acord cu acei colegi care consideră că e nevoie de o mai bună coordonare între aceste politici, pentru că este posibil. Și am văzut în unele dezbateri că se poate lua o decizie între o politică și cealaltă, dar nu acesta este scopul nostru. Pentru noi este important să vedem cum cele două se completează și se coordonează. Aș sublinia aici și cooperarea teritorială și nu am găsit niciun element legat de această cooperare teritorială, însă am pregătit un raport special la care chiar eu eram raportor și am, am arătat cât de importantă este cooperarea teritorială. Atât uh, cooperarea teritorială cât și uh, cea transfrontalieră și de altfel domnul Mittenburg uh, a vorbit despre o adevărată oportunitate de dezvoltare oferită pentru politica Uh, regională la nivelul cooperării între regiuni, la frontieră sau între diverse state membre sau chiar între state membre care nu au o frontieră comună. Voi susține de asemenea includerea specializării inteligente și a inovării ca un instrument care și-a dovedit deja plus valoarea în implementarea politicilor de coeziune și în, în viitorul dezvoltării. Și voi încheia cu un element pe care l-ați menționat deja, doamna Westphal, este vorba de vizibilitate. Pentru că nu trebuie doar să susținem această politică, trebuie să vedem cum putem face ca ea să fie mai ușor de înțeles, mai vizibilă și mai aproape de cetățenii europeni. Vă mulțumesc încă o dată. Cred că a fost o dezbatere extrem de importantă între noi. Și am să dau acum cuvântul reprezentantului uh, Comisiei. Domnul Ghia, vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți de a reacționa în fața acestei dezbateri atât de interesante. Nu știu dacă voi avea posibilitatea să răspund la toate elementele prezentate într-un timp atât de scurt. În primul rând vreau să salut acest proiect de raport care reprezintă o contribuție esențială în ceea ce privește uh, politica de coeziune după 2020. Suntem la început și de aceea uh, raportul acesta uh, este esențial pentru noi, reprezintă o primă cărămidă, să spun așa, pusă în uh, această dezbatere. Mi-aș permite să uh, fac comentarii pe marginea câtorva dintre elementele prezentate aici. Aș începe cu o temă preferată de noi toți, simplificarea. Probabil că nu veți fi surprinși dacă aflați că sunt de acord cu domnul Nielsen atunci când e vorba de anumite sarcini de simplificare pentru autoritățile competente. Atunci când auzim că o anumită companie Uh, prezintă un formular de 5 pagini și reușește să se prezinte pentru un fond și în alt stat membru trebuie să completeze un formular de 50 de pagini, e clar că trebuie să facem ceva la nivelul implementării. În special, trebuie să discutăm uh, cu autoritățile din statele membre și ele să coopereze între ele chiar și la nivel transfrontalier pentru a învăța unele de la altele și pentru a partaja experiențele în ceea ce privește implementarea acestor politici. În ceea ce privește simplificarea, cred că avem nevoie de o abordare realistă, o abordare sinceră legată de ce ne dorim prin simplificare pentru că tendința este că atunci când se vorbește despre simplificare, să se vorbească despre simplificare ca un scop în sine. Și uh, vă asigur că poate fi vorba Uh, și de comisie care vorbește despre simplificare pentru a ne face viața mai simplă, despre autoritățile competente pentru că e mai ușor pentru ei. Însă noi ar trebui să ne centrăm pe simplificare pentru a obține rezultate cu aceste politici și cum vom face ca politica să fie cât mai eficientă cu putință. Și aș uh, prelua exemplul domnului Van Miltenburg în ceea ce privește programarea. Sunt uh, de acord uh, și nu total de acord cu ce spunea domnul Val Miltenberg. Reprogramarea trebuie să fie foarte ușor de făcut uh, din punct de vedere procesual. Atunci când se ia decizia de reprogramare a finanțării, acest lucru trebuie să se poată face rapid și eficient. Sunt de acord însă cu dânsul că nu ar trebui neapărat să fie ușor să se ia decizia de reprogramare în acest caz e nevoie de o dezbatere deschisă între partenerii, între autoritățile de programare și comisie pentru a vedea dacă este momentul potrivit de reprogramare și cum trebuie făcută. Deci e vorba aici de o diferențiere între politică și proces. Și una din problemele cu care ne-am confruntat în politica de coeziune a fost că am supracomplicat acest proces, în așa măsură încât uh, uneori am uh, lăsat deoparte dimensiunea de politică. Un element care are legătură cu acesta este cel de încurajare a cooperării interregionale și inițiativa Van Garden. E clar că Interreg pentru Europa nu este suficient pentru a face față cererii. Uh, la un moment dat s-a ajuns la 90% rată de eșec pentru că cererile erau atât de ridicate și e clar că aceasta îi descuraja pe alții să se prezinte și uh, nu mai exista această dorință de cooperare interregională. În același timp avem însă posibilitatea de cooperare la nivel interregional în cadrul programelor regionale. Există în regulament un alineat și cred că Parlamentul a insistat să-l avem, că programele pot utiliza finanțarea regională pentru a coopera și o bună parte o fac, așa cum a spus și domnul Van Nistelrooy. Avem uh, și regiunea Uh, celor patru motoare care au dorit să aibă această cooperare regională și uh, când a venit momentul, două dintre ele au menționat această posibilitate, celelalte două nu. Deci există și regiuni care nu profită la maxim de această flexibilitate. Uneori această cooperare interregională poate fi însă extrem de complexă și aici trebuie să vedem din nou ce se întâmplă cu procesul, de ce nu se utilizează această cooperare și așa mai departe. Și aceasta mă duce la un element uh, foarte concret, uh, care este capacitatea de absorpție la momentul acesta câțiva uh, membri ai comisiei au atras atenția asupra faptului că există o abordare divergentă în ceea ce privește absorpția. Dacă vedem uh, ce fac uh, statele și regiunile la nivelul programelor, vedem că există un număr mare de programe și un număr mare de state membre care implementează cu succes uh, politica de coeziune pentru 2014-2020. De exemplu, Irlanda a alocat 80% din uh, fondurile disponibile pentru proiecte deja și, din câte am auzit, uh, Ungaria probabil că ajunge deja la 100% din uh, alocările pentru 2014 și asta înainte de sfârșitul lunii decembrie. Deci, avem vești bune în anumite state membre. Iar în ceea ce privește capacitatea de absorție pentru bugetul UE, aici veștile nu sunt atât de bune mm, de la mai multe state membre. Și aceasta este problema esențială și noi insistăm asupra uh, comitetelor de monitorizare, autorităților din statele membre și a celor care iau deciziile pentru că uh, nu putem uh, analiza separat aceste cazuri și trebuie să recunoaștem că există o îngrijorare crescută la Bruxelles că politica nu avansează pentru că bugetul european uh, pur și simplu nu este utilizat. Aceasta este realitatea și există programe și state membre care au cheltuieli și cu toate acestea nu utilizează acești bani. Tocmai de aceea facem presiuni și încercăm să oferim uh, susținere și de, de asemenea dacă Parlamentul ne poate ajuta, ajutorul Parlamentului este binevenit. Acum am să mă refer pe scurt la conținutul propriu-zis al raportului și blocurile identificate aici. După cum uh, vă imaginați, uh, Comisia este de acord cu multe din comentariile făcute în ceea ce privește, de exemplu, valoarea adăugată a acestei politici. Sublinierea dimensiunii de parteneriat, de exemplu, sau implicarea uh, orizontală, verticală, multiparteneri, despre care vorbea doamna uh, maletici. Este extrem de importantă. Asta nu înseamnă că e mai simplu, ci uh, probabil că ar fi mult mai simplu dacă pentru o singură organizație s-ar aloca toate fondurile. Însă aceasta nu ar da rezultate atât de eficiente din punctul de vedere al politicii de coeziune. Iată de ce suntem de acord cu comentariile doamnei Westphal legate de valoarea adăugată legat de dimensiunea arhitecturală. Sunt multe elemente cu care aș fi de acord, de exemplu flexibilitatea, condiționalitatea ex ante, simplificarea pe care am menționat-o deja mai devreme. Ținem cont de asemenea și de divergența de opinii în ceea ce privește condiționalitatea macroeconomică și nu voi intra aici în detalii la care aș mai adăuga un alt element al dezbaterii. Politica de coeziune poate fi și mai eficientă pentru a promova reformele structurale în statele membre. Nu știu dacă aceasta se face printr-un efect uh, stimulent sau prin încurajarea regiunilor să se îndrepte către Mm, reformele necesare și acestea fac ca cheltuielile să fie mai eficiente uh, pe viitor. Toate acestea sunt elemente pe care ar trebui să le analizăm mai bine. În ceea ce privește domeniile prioritare de politici, și aici recunoaștem elementele pe care le-a inclus doamna Westphal, inclusiv um, strategiile pentru specializare inteligentă și celelalte. Cred că trebuie să ajungem la un echilibru la nivelul politicilor și de asemenea la nivelul rezultatelor în regiuni pentru a vedea cum putem ajunge la un nivel suficient de concentrare, acoperind în continuare toate domeniile de politici. Pentru că, din punct de vedere realist, cu un program nu poți acoperi toate domeniile de politici. Nu, pentru că asta nu ți-ar permite să obții rezultatele scontate însă e nevoie de o alegere cât mai largă de politici și la nivelul rezultatelor trebuie să se identifice în mod realist care sunt nevoile cele mai uh, importante ale unei regiuni. Un alt element pe care l-aș sublinia este cum putem face mai mult cu politica de coeziune pentru a ține cont de schimbarea tehnologică și de procesul de globalizare. Noi am spune că politica de coeziune are menirea de a face asta, însă viteza schimbării și de multe ori viteza procesului de globalizare este atât de mare încât ar trebui să vedem dacă nu putem uh, fi mai rapizi în reacțiile noastre sau mai adaptabili printr-o altă măsură. De asemenea, raportul vorbește despre vizibilitate și comunicare. Domnul Van Nistelrooy a menționat acest lucru de ceva timp încoace și Comisia este perfect conștientă de această nevoie. Lucrăm pe marginea unui plan de acțiune pentru o mai bună comunicare și sperăm să lucrăm alături de dumneavoastră pe această temă pentru a ajunge la o comunicare mai eficientă la toate nivelurile. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Este vorba de un input uh, foarte util pentru dezbaterea globală și pentru uh, discuțiile de la sfârșitul lunii iunie în cadrul Forumului pentru Coeziune. Mulțumesc și acum, doamna Westphal, vă rog, în încheierea dezbaterii. Vă mulțumesc, doamna președinte. Nu vreau să vă răpesc prea mult din timp. Cred însă că dezbaterea aceasta a arătat cât de importantă este mai întâi această temă și cât de mari sunt uh, îngrijorările noastre cu privire la viitorul politicii de coeziune, pentru că s-ar putea ca pe viitor să avem o nouă, o altă politică de coeziune, așa cum de fapt nu ne-o dorim. Și uh, mă bucur că am avut această dezbatere pe care a revelat uh, punctele cheie de care suntem interesați. Știu că în acest raport nu pot fi incluse toate elementele, nu au voie să fie incluse pentru că suntem limitați în ce privește lungimea raportului, numărul de cuvinte. Totuși, vă mulțumesc pentru multitudinea de propuneri pe care le-ați uh, formulat uh, și vă mulțumesc încă de pe acum pentru amendamentele pe care le veți depune și pe viitor o să existe lucruri pe care le vom privi din puncte de vedere diferite, pentru că suntem familii politice diferite, dar până la urmă trebuie să ajungem la un compromis. Un lucru trebuie să fie foarte clar. Acum a avut loc începutul unei dezbateri de pe fondul viitorului politicii de coeziune. Și de aceea, acum este foarte important ca împreună, de partea apartamentului, să mobilizăm celelalte instituții, comisia respectiv eh, reprezentanții statelor membre, să revină eh, la politica eh, de coeziune într-o manieră îmbunătățită, mai eficientă, nu cu mai puțin bani, ci din potrivă cu mai mulți bani alocați acestei politici. Deci trebuie să ne înarmăm foarte bine pentru acest lucru și Uh, la sfârșitul primei mele intervenții am, am uh, menționat acest lucru și asta uh, nu pentru că mi-e frică de amendamentele dumneavoastră, nu, din potrivă. Însă m-aș bucura să avem o prezență unită în fața celorlalte instituții pentru ca noi să putem imprima a, direcția principală a, a, în, care se, în care va evolua politica de coeziune și Uh, împreună cu celelalte instituții să putem uh, opera ajustările de fineție. Deci noi, Comisia Regii, noi, Parlamentul European, trebuie să ținem cu dinții și vom ține cu dinții uh, de această politică de coeziune împotriva tuturor obstacolelor care ni s-au pus în cale. Uh, mă bucur să avem discuții oneste, deschise, constructive cu raportori din umbră și sunt convinsă că în cele din urmă vom putea adopta un raport bun pentru toată lumea. Mulțumesc! Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă reamintesc care este termenul pentru amendamente 30 uh, martie la prânz. Și acum trecem pe, la următorul punct. Este vorba de examinarea proiectului de raport uh, pregătit de doamna Ruja Tomașici, perspective de viitor pentru asistența tehnică acordată în cadrul politicii de coeziune. Am avut uh, un prim schimb de opinii la acest raport. Anul trecut, în luna noiembrie, deci, astăzi Vom avea o examinare a proiectului de raport urmată de dezbatere, iar votul va avea loc în luna aprilie. V-aș propune un termen pentru amendamente vineri 24 uh, martie la prânz. Și acum am să dau cuvântul doamnei Tomașici uh, pentru prezentarea raportului și v-aș ruga, dragi colegi, să mențineți liniștea. Mulțumesc, doamnă președintă. Asistența tehnică, la cererea Comisiei sau a statelor membre, joacă un rol esențial în implementarea politicilor de coeziune. Iată de ce mă bucură să văd că Comisia Regii a recunoscut importanța acesteia și că ea poate fi îmbunătățită dacă e vorba de monitorizarea acestei asistențe tehnice. Pentru perioada de programare 2014-2020, în general, aceasta s-a centrat uh, pe asistența pentru rezultate. Aici ar trebui să fie implicate toate DG-urile care lucrează cu fondurile de investiții, obiectivul fiind acela de simplificare, de evitare a dublării eforturilor și de creșterea sinergiilor și a complementarității. Comisia Europeană a elaborat recent mai multe instrumente pentru asistența tehnică, mm, instrumentul de autoevaluare care are de-a face cu cadrul de competențe, mai multe mecanisme de control pentru fondurile europene. Comisia a creat instrumente flexibile care pot fi adaptate mai multor uh, structuri organizatorice din statele membre. Obiectivul este acela de a ajuta autoritățile de gestiune de a resurselor umane și a transparenței și responsabilității pentru autoritățile publice. Este esențial să se crească încrederea în autoritățile publice pentru a îmbunătăți reputația în vederea atingerii de economii și îmbunătățirii uh, concurenței. Asistența tehnică la nivelul statelor membre a ajuns la 13,4 miliarde de euro în ceea ce privește EFSI. Aceasta va duce în mod clar la schimbări și contribuția sa va fi văzută pe viitor atunci când toate activitățile și reformele vor fi fost încheiate. Iată de ce este esențial să existe o bună coordonare și transparență în toate etapele implementării. Trebuie, pe de altă parte, să monitorizăm impactul asistenței tehnice a, asupra reformelor structurale și a instituțiilor din statele membre pentru a îmbunătăți transparența și legitimitatea. În multe state membre, o bună parte din această asistență este utilizată pentru cursuri de formare și pentru implementarea fondurilor ESI. Totuși, această finanțare nu ar trebui să înlocuiască finanțarea națională în acest domeniu. Ar trebui să se facă o trecere treptată și strategică pentru a genera mai multă valoare adăugată pentru politica de coeziune. Sensibilizarea este de asemenea importantă. Potențialii candidați ar trebui să obțină explicații foarte clare și să vadă cum poate fi utilizată asistența tehnică. Pentru perioada până în 2020 cer statelor membre să îmbunătățească raportarea în ceea ce privește utilizarea fondurilor de asistență tehnică și a rezultatelor obținute. Avem nevoie de mai mare transparență pentru a putea monitoriza cheltuielile mai ușor. O opțiune ar fi aceea de actualizare în mod regulat a tuturor activităților din statele membre care au avut loc sau care vor avea loc. După revizuirea uh, propusă în 2019, rezultatele pentru perioada 2014-2020 vor fi mai clare, însă va fi uh, prea târziu pentru a aplica rezultatele pentru perioada până în 2020. Trebuie să implicăm și actorii locali și regionali. Din păcate, de multe ori asistența tehnică este utilizată la nivel național pentru a oferi training autorităților locale și regionale, dar reprezentanții acestor uh, autorități nu au putut niciodată să-și, să, -și, să uh, -și menționeze preferințele pentru a ține cont de nevoile locale și pentru a realiza o ajustare în funcție de participanți. Sper să cooperăm bine cu raportorii din umbră și să ajungem la un raport uh, bun pentru a îmbunătăți asistența tehnică pe viitor. Mulțumesc și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. În primul rând, uh, domnul Van Nistelrooy din partea PPE. Yes. Thank you, thank you very much. In fact, um to be um, short, it, is, it means that we support. Pe scurt, susținem abordarea uh, raportoarei. Este important să obținem ce mai bun în ce privește posibilitățile noastre de, de exploatare și folosirea fondurilor de, co- fondurilor de coeziune cererea pentru mai multă transparență și responsabilitate în ce privește cheltuirea fondurilor pentru asistență tehnică este foarte legitimă. De ce spun asta? Pentru că suntem surprinși să constatăm în Comisia Regii că Comisia Europeană a dublat suma alocată asistenței tehnice. Când am uh, întrebat uh, și noi ce se întâmplă. Uh, comisia a reacționat pe prin, prin realocarea în alte direcții a 242 de milioane. Păi, în baza ce? Adică e ca și când ai deschide un magazin cu o seamă de mărfuri de care n-are nimeni nevoie, dar poate vine cineva să cumpere. Deci se întâmplă ceva ciudat. E o vorba de foarte mulți bani care sunt uh, cheltuiți în proporție foarte, foarte mică. Trebuie să știm exact care este situația și tocmai de aceea avem nevoie de aceste rapoarte tehnice. Uh, Doamna Spirachi, de asemenea, a arătat că trebuie să cercetăm lucrurile uh, în profunzime și așa numitul task force echipa de anchetă pentru Grecia uh, a investigat deja situația și trebuie acum să vedem care sunt reformele eficace care se impun uh, de la țară la țară, într-o manieră foarte individualizată. Trebuie de asemenea să evităm suprapunerile, dublările. Acel uh, centru de consiliere al BEI și noul centru pe care îl vom uh, crea în urma votului în plenar în aprilie uh, uh, susțin aceleași programe. în toate eforturile noastre, investițiile noastre, trebuie să fim orientați pe rezultate și trebuie să avem o abordare care în cel din să genereze rezultate concrete. Așadar, avem nevoie de indicatori de performanță pentru a evalua impactul politicii de coeziune. Doar așa putem uh, aduce o contribuție la uh, cheltuirea judicioasă a fondurilor. Deci împărtășesc uh, ideile doamnei Spirache și uh, cam astea sunt întrebările mele la adresa Comisiei. E molto condivisibile. Domnul Coțolino. La sostengo. Mulțumesc. Sunt uh, de acord cu ceea ce ne-a spus raportarea, deci voi avea câteva comentarii de natură generală. În primul rând, autoritățile locale. tehnică. Uh... Asistența tehnică și modul în care aceasta sprijină experiențele. Avem uh, experiențe importante la nivel uh, național și regional, însă um, ideea de a avea un program de asistență tehnică și pentru zonele urbane mi se pare importantă, deci un punct la care ar trebui să ne gândim. Dat fiindcă asistența tehnică, mai ales cea pe care am văzut-o în anumite state membre, modifică calitatea prestațiilor administrative, adică apare o nouă cultură în ceea ce privește administrarea bunurilor publice, mai ales în acele regiuni cărora a fost greu să gestioneze fondurile comunitare. Deci asistența tehnică devine uneori o experiență concretă de modificare a structurii. Asta uneori, alteori pur și simplu nu schimbă lucrurile. În al treilea rând, o noutate asupra care ar trebui să lucrăm mai mult, punctul 16. Când punem accentul asupra asistenței tehnice care să fie din ce în ce mai orientată față de destinatari, de beneficiari și care să țină cont din ce în ce mai mult de calitatea proiectelor. Da, așa trebuie să insistăm. De multe ori, asistența tehnică e doar pentru instituții și nu pentru cei care trebuie să folosească concret uh, resursele pe care noi le punem la dispoziție. E vorba de întreprinderi, universități, de utilizatori unici ai fondurilor structurale. Deci aici eu cred că am putea uh, scrie ceva mai mult în text. Mulțumesc oricum pentru munca depusă. Vă mulțumim. Eu sunt următoarea raportoare din umbră, deci voi face o scurtă contribuție la această discuție. Preparation of this report being the first... Îi mulțumesc doamnei Tomasici pentru pregătirea acestui raport privire la asistența tehnică în cadrul politicii de coeziune. Salut principalele declarații ale raportoarei. Într-adevăr, asistența tehnică e un domeniu transversal și e greu să faci o evaluare detaliată a plusvalorii acestea. Mai mult, aș vrea să subliniez următorul lucru. Comisia ar trebui să impun o evaluare ex post și asistențe tehnice care gestionate central, dar și acele din cadrul gestiunii în comun. Ne concentrăm pe evaluarea ex post a asistenței tehnice uh, sub controlul statelor membre. Însă, nu ne concentrăm și pe asistența tehnică care e cogestionată de comisie. Trebuie de asemenea evaluată eficiența instrumentelor uh, Comisiei, cum ar fi Pactul de Integritate, Mecanismul uh, Civil pentru Protecția Fondurilor uh, Europene. Asistența tehnică ar trebui să devină normalizată, să acopere domenii și să nu variate și să combine granturile ESI cu cele EFSI și fără programele comunitare, trebuie să știm că și în ceea ce privește ă, programele comunitare, trebuie să consolidăm de asemenea și portalul european de investiții, pe lângă asistența tehnică tradițională. La nivel de beneficiar trebuie văzute lucrurile, trebuie să ținem cont de rolul autorităților locale, să gestioneze investițiile la nivel teritorial. După agenda urbană, E important să ne dăm seama că asistența tehnică va duce la crearea de capacități în uh, ceea ce privește um, zona de urbanism. Coerența și consecvența față de semestrul european trebuie îmbunătățită în perioada de după 2020, trebuie consolidată legătura între Um, cu uh, recomandările de la țară la țară. E nevoie de mai bună vizibilitate în politica de coeziune și de sensibilizarea cetățenilor. Rolul asistenței tehnice pentru vizibilitatea politicii de, de coeziune este extrem de important și sper uh, că veți, vom include toate acestea în raportul nostru. Deci, încă o dată, vă mulțumim, doamnă Tomașici, și uh, cu mare plăcere vă voi uh, trimite câteva amendamente. Shadow Reporter, I don't see any... Alți raportori din umbră nu mai văd. Doamna Damato, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc uh, doamnei Toma Tomasici. Asistența tehnică și capacitatea administrativă, o temă foarte importantă care tot apare în uh, rapoartele noastre. Prin asistența tehnică ar trebui să ajutăm părțile interesate să pună în practică proiectele finanțate de comisie. E un ajutor financiar ce poate fi folosit pentru pregătirea, gestionarea, evaluarea, monitorizarea, auditul și controlul proiectelor. Doamna ce arată ce elemente sunt uh, concrete și critice. În primul rând, greutățile întâmpinate de autoritățile locale de a menține personal calificat. De multe ori ei preferă să plătească mai puțin bani uh, celor din sectorul privat pentru a face această muncă. De multe ori din această problemă apare și un efect paradoxal. De multe ori societățile de consulting sunt cele care uh, duc la, care sfătuiesc autoritățile publice și duc astfel la risipă de bani. În 2015, o anchetă jurnalistică de la un ziar săptămânal din Italia a arătat cum două mari firme, Price Waterhouse Coopers și Ernst Young, au încasat din 2007 până în 2013 cam 42, respectiv 44 milioane de euro în urma consultanței tehnice pe fonduri structurale în sudul Italiei. Da, asistența acordată administrației, însă s-a mers cam departe, ce din punct de vedere general acești bani ar, putu, ar fi putut fi folosit fie pentru a-și uh, instrui mai bine proprii angajați pentru a putea acționa, însă asta e, e și politica regională de acolo, însă s-ar putea fi folosit, uh, ar fi putut fi folosit banii pentru a angaja oameni în administrația publică Acum, în ceea ce privește beneficiile pentru programul de sprijin pentru resurse și uh, pentru reforme. Nu știu, mi se pare că de multe ori acești bani sunt folosiți în scopuri complet diferite. De asemenea, avem și codul european de conduită în ceea ce privește parteneriatele. De aceea, partenerii pertinenți trebuie ajutați să-și sporească propria lor capacitate instituțională pentru a pregăti și pune în practică programele. Ca să încheie, e absolut necesar să facem o analiză în care asistența tehnică să devină un asset prioritar în programe sau să avem un, o linie specifică trebuie să vedem dacă asistența tehnică într-adevăr uh, obține o mai bună gestionare și o mai bună evaluare a proiectelor. Astea ar trebui să fie linie după care să ne orientăm noi. Domnul Nilsson, mulțumesc. Eu voi fi foarte subțin. E un aviz care clar merge în direcția cea bună. De mulți ani de zile, am fost furios să văd cum s-au gestionat acești bani pentru asistență tehnică. În mare măsură au fost uh, folosiți pentru a sprijini autoritățile din statele membre care nu aveau suficiente fonduri. Însă la alineatul 16 se spune că asistența tehnică trebuie să se facă la nivel de proiect. Și vă mai dau un exemplu. Dacă vrei să construiești, de exemplu, o platformă regională de mici companii sau o platformă pentru ca mici antreprenori să poată accede la programe mai mari. N-au bani. Banii se duc la autoritățile naționale. Însă nu se poate așa ceva. Acești bani există pentru a înlesni implementarea de proiecte și programe. Și nu autoritățile naționale ar trebui să facă asta așa pe ascunsă. Da, raportul merge în direcția cea bună, însă ar putea să pună lucrurilor uh, și mai pe nume și să cerem mai multe. Mai aveți comentarii? Nu? Acum rog uh, reprezentantul Comisiei să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru... Sunt uh, șef de unitate la DG Regio pentru concurență și clădirea, construirea de capacitate. E un raport care ne oferă pentru guvernanță la uh, sunt uh, mă voi referi la actuala perioadă de programare. Am încercat să convingem statele membre să folosească asistența tehnică în mod mai țintit și eficient și față de alte perioade de programare când asistența tehnică era văzută ca o sumă uh, fixă pentru fiecare program, iar comisia nu prea punea întrebări, lucrurile s-au schimbat. Am încurajat statele membre, le-am uh, călăuzit uh, să folosească asistența tehnică în mod mult mai țintit în funcție de blocajele identificate în uh, perioada anterioară. Cea mai mare parte din asistența tehnică e pentru resurse umane, și în cazurile în care sume mari sunt alocate pentru a sprijini salariile sau uh, bonusurile, rugăm statele membre să dezvolte un uh, program de resurse umane pentru a se asigura că banii sunt cheltuiți așa cum trebuie, să nu rămână doar la nivel central, ci să ajungă la um, instituții intermediare. De asemenea, consiliem statele membre să folosească asistența tehnică pentru follow-up-ul, pentru condiționalitățile uh, exante neîndeplinite. Și am inclus, de asemenea, în toate programele operațiune obligativitatea de a pune deoparte bani pentru asistență tehnică pentru a combate corupția. Am obținut tot ce vreau? Nu. Ne-am dorit ca această asistență tehnică să fie um, folosită și mai eficient și deja ne uităm la ce se va întâmpla după 2020. E un document important în cadrul acestor discuții. În primul rând, va fi important să vedem cum unele părți din asistența tehnică pot fi pot fi prealocate pentru ca statele membre să poată să aibă capacitatea înainte de a selecta mm, proiectele și de a le implementa. Pe de altă parte, ar trebui să avem în minte o evoluție și nu o revoluție. Nu trebuie practic dat totul peste cap. Există tendințe bune deja, trebuie să le încurajăm și ar trebui de asemenea să încurajăm schimbul de experiențe, nu doar în cadrul acelui stat membru, ci și între statele membre. Deci o mare parte din banii pentru asistența tehnică ar putea fi folosită pentru acest uh, fel de practici. De asemenea, ne dorim o mai mare integrare și o folosire mai consecvență a asistenței tehnice între diferitele fonduri. Avem nevoie de o strategie comună pentru toate fondurile și o coordonare cu toate activitățile. Ar fi o idee foarte bună și de asemenea ar trebui să se facă o evaluare ex post uh, în legătură cu folosirea asistenței tehnice în această perioadă de programare, atât uh, la nivel de stat membru, cât și în cadrul uh, programelor gestionate în comun cu Comisia. S-au făcut mai multe comentarii în legătură cu includerea de beneficiari, să fie incluși mai mulți beneficiari. Da, și aici avem inițiative pentru a crește capacitatea administrativă a beneficiarilor. E o bună sursă de finanțare, deci asistența tehnică atâta timp cât îi țintește pe acei beneficiari care profită cel mai mult de pe urma uh, fondurilor structurale. Și aici includem autoritățile locale și regionale. Ați menționat, ați întrebat de faptul că uneori uh, la nivel central nu sunt cheltuiți toți banii pentru asistență tehnică. La TG Regio pentru această programare de programare avem o strategie pentru folosirea asistenței tehnice, avem 8-9 priorități și încercăm ca asistența tehnică la nivel central să se axeze pe elemente centrale din politică. Se pun în lumină instrumentele financiare, dezvoltarea urbană sau mm, consolidarea capacităților. De asemenea, am încercat să folosim asistența tehnică în mod mai eficient la nivel central prin uh, găsirea de soluții sistemice în detrimentul soluțiilor ad hoc. De exemplu, uh, folosirea sistemelor Jaspers uh, sau sistemelor peer-to-peer. -peer. Deci vrem să încurajăm sistemele soluțiile sistemice de pe urma cărora pot câștiga statele membre și prin care pot cheltui sume mai mari de bani. 149,2 milioane pentru reforma fondurilor structurale. N-ar spune că a fost o pierdere pentru politica de coeziune, deoarece multe din activitățile finanțate aici vor fi în se va face în beneficiul uh, um, politicii de coeziune. E vorba de achiziții publice, de modernizarea administrației publice. Aici există beneficii directe și indirecte uh, pentru domeniul uh, politicii de coeziune. Vă mulțumesc, doamnă Tomasici. Vă mulțumesc. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții și propuneri. Dacă și pe viitor vom colabora la fel de bine ca astăzi, sunt convinsă că vom avea un uh, raport excelent la sfârșit de parcurs. Vă mulțumesc, încheiem aici reuniunea din această dimineață. Vom continua la ora 3. Acum suntem invitați către președintele Tajani la evenimentul de sărbătorire a semnării tratatului de la Roma acum 60 de ani. Deci până la ora 3 se întrerupe ședința noastră.